audiența că miercuri voi semna împotriva cu președintele uh, Consiliului cinci acte care au fost aprobate prin procedură legislativă ordinară în conformitate cu articolul 78 din regulamentul Parlamentului. Titurile detaliate vor fi prezentate în procesul verbal al actualei ședințe. Trecem mai departe.